Mesdames, Messieurs, les experts. Doamnelor și domnilor experți, dragi uh, colegi, stimați participanți, aș dori în primul rând să vă urez tuturor bun venit la această audiere organizată de către comisiile de bugete, de control bugetar, uh, AFET și uh, DV, care vizează evaluarea fluxului finanțării europene a Uniunii Europene pentru migrație, inclusiv fondurile fiduciare externe. Obiectivul audierii de astăzi este să studiem în ce măsură, mai ales uh, începând cu anul 2015, în ce măsură, deci, Uniunea Europeană a făcut față uh, provocărilor legate de migrație prin instrumentele care, care au fost puse la dispoziție. În ce măsură Uniunea Europeană a, a adaptat aceste instrumente sau a creat noi instrumente, uh, câteodată așa uh, uh, fier, la, la, la fierbinte, cu riscul de a genera ceea ce noi numim de obicei galaxia bugetară. E vorba de fondurile de la rubrica 4 din cadrul financiar multianual. E vorba de fondurile care sunt cheltuite sau investite de către Uniunea Europeană în afara granițelor sale în 16 mai, anul curent, poate că vă amintiți, uh, cu ocazia audierii comi, um, comune audierii BAGI Concilibe, am uh, studiat eficacitatea fondurilor de la rubrica ta uh, care vizează aceste provocări pe teritoriul Uniunii Europene. Uh, după ce fondurile au fost atribuite, uh, trecând până la uh, momentul de control, de, deci controlarea și evaluarea eficacității, studiem felul în care au fost înființate și cheltuite aceste fonduri și vom încerca să tragem învățămintele și pentru următoarea perioadă financiară după 2021. Avem uh, două runde de discuții în această dezbatere, prima legată de finanțare și de evoluție și apoi uh, rezultatele la fața locului și fiecare rundă de dezbateri va fi urmată uh, de o discuție. DG deci, Uh, de ul de resort de la Comisie, având în vedere că nu primește uh, cuvântul cu ocazia dezbaterilor, va putea pune uh, întrebări la, sesiuni și, la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Doream să vă spun că dezbaterea este transmisă și pe internet, însă înainte de a demara această audiere, aș dori să dau cuvântul domnului Javier Couso Permui, vicepreședinte al Comisiei AFET, pentru a prezenta puțin această audiere. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc uh, în limba spaniolă și nu o să vorbesc uh, prea mult uh, pentru că avem oaspeți însemnați aici pentru ambele runde de dezbateri și trebuie să le dăm ocazia să ne spună ce au de spus. Și de asemenea să putem și noi să ne aducem contribuția la această dezbatere. Această dezbatere este foarte importantă. Săptămâna trecută ni s-a reamintit Uh, faptul că problema migrației externe este încă extrem de importantă, nu a fost încă soluționată. Uh, un vas care transportau 650 uh, de bărbați, femei și copii, inclusiv 233 de minori neînsoțiți, a rămas pe mare pentru că două state membre din Uniunea Europeană au refuzat să lase această, această barcă să acosteze în port. Știm că au uh, avut uh, loc uh, dezbateri la nivel ministerial cu privire la reforma sistemului de azil. Însă, nu credem că vor fi înregistrate prea multe progrese la summitul următor. Săptămâna trecută, Comisia a făcut o propunere privind un proiect de regulament care să se schițeze următoarea generație de instrumente de finanțare externă. Și astfel ajungem și la subiectul audierii de astăzi, uh, faptul că ne propunem să audiem sau să evaluăm uh, fluxul uh, finanțării externe a Uniunii Europene pentru migrație, inclusiv fondurile fiduciare avem ceva experiență noi la FET în ceea ce privește finanțarea Uh, instrumentele de finanțare uh, din perspectiva migrației. Vom uh, vorbi și despre provocările legate de responsabilitatea democratică, printre alte subiecte. Ne-am dorit de asemenea să vedem cum au fost incluse în propunerea Comisiei învățămintele trase până acum, mai ales prin fuziunea a două instrumente financiare într-un singur instrument cu acoperire globală. De asemenea, vom discuta și despre uh, Uh, spațiul alocat uh, creditelor de angajament în următoarea programare de fin uh, financiară. Noi suntem deschiși spre Uh, reformă și suntem de acord că vor trebui create noi instrumente uh, pentru ca instrumentele noastre externe să fie mai uh, coerente, mai transparente și mai eficace. Trebuie de asemenea să garantăm că simplificarea nu se obține cu în detrimentul um, responsabilității și al eficacității. Așteptăm cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră. Primul rând vom da cuvântul doamnei Elizabeth Colet, uh, uh, director de la Institutul de Politici de Migrație, apoi domnului Cristian Lefler uh, de la SAS și apoi vom da cuvântul domnului Cunduns, care este vicedirector general de la DG DEFCO. El se ocupă de cooperare și de dezvoltare și vom da cuvântul și domnului Popovski, vicedirector general de la DG NEAR. Uh, care se ocupă de politica de extindere. După cum știți, uh, nu avem uh, prea mult timp la dispoziție aici la Parlamentul European și ne-am dorit ca toți vorbitorii din această dupa-masă să nu depășească un timp alocat de șapte minute. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Colet. Vă rog. Thank you very much, Andy. Mulțumesc foarte mult. E o plăcere pentru mine să particip la această dezbatere în această masă. Aș dori să fac câteva reflexii generale uh, legate de experiențele din ultimii ani și apoi să schițez uh, câteva soluții pentru viitor uh, legate de uh, fluxul finanțării externe. Sunt uh, sigură cu, că și ceilalți experți au uh, o altă perspectivă. Eu mă bazez pe cercetările efectuate de către colegii de la Institutul de politici de migrație. Am avut uh, uh, analize uh, de, tipuri, de tip cercetare, studii, am organizat și câteva mese rotunde și apoi și am colectat datele fața fața locului pentru a înțelege cât mai bine această dimensiune externă a migrației. Foarte pe scurt, am trecut printr-o fază de experimentare și de inovare în ceea ce privește migrația și finanțarea de care a beneficiat Uh, având în vedere uh, criza din 2015-2016, cu toții uh, știm ce s-a întâmplat, am asistat la o accelerare a procesului atât la nivel intern cât și extern. Uh, s-au majorat uh, uh, fondurile de finanțare în 2015, bugetul a primit 3,9 miliarde de euro pentru măsuri legate de migrație și 1,3 miliarde pentru a combate cauzele migrației extern și am uh, realocat, de exemplu, fonduri neutilizate în alte părți uh, din buget, dar am uh, recurs și la fonduri de urgență. Și cred că una dintre concluziile principale e că toate aceste fonduri suplimentare și de urgență au fost golite. Nu mai putem să avem o reacție rapidă și dinamică la schimbări rapide datorită Uh, faptului că flexibilitatea uh, disponibilă la bugetul european a fost uh, deja epuizată. Dar, cum s-a spus, cum s-a spus finanțarea a trecut prin trun, așa cum spun unii dintre colegii mei, a trecut cumva ca printr-o mașină de spălat. De fapt, era vorba de fonduri vechi care au fost spălate și apoi alocate. Un miliard de euro, de exemplu, Comisia a alocat uh, instrumentului pentru refugiați din Turcia din uh, fondurile care deja erau uh, alocate pentru Turcia din instrumentul de preaderare. Uh, Comisia a promis un miliard de euro pentru a sprijini uh, Siria la conferința pentru Siria din februarie 2016 și toți uh, banii veneau tot din instrumentul de preaderare pentru Turcia. Deci sumele erau aceleași, dar ele au fost redistribuite și altfel numite. E foarte important ca să înțelegem câți bani au fost cheltuiți. Anul trecut, ceea ce a intervenit în dezbatere a fost că foarte puține persoane care lucrează în instituțiile europene au o vedere de ansamblu în legătură cu felul în care fondurile europene funcționează împreună și uh, sunt interconectate. Doar acum uh, uh, avem, uh, începem să avem o astfel de viziune de ansamblu când pregătim următorul buget. Am mai constatat că am avut inovare și sub forma unor noi instrumente financiare, precum fondul Madat, care se uh, axează pe uh, Uh, uh, asistența neumanitară pentru refugiații din uh, taberele din Turcia, apoi fondurile care vizează combaterea surselor migrației legale și apoi instrumentul, instrumentul pentru Turcia care vizează asistența umanitară și neumanitară toate aceste fonduri provin din surse și instrumente diferite și uh, au atras și uh, contribuții din partea statelor membre. Ce mi se pare interesant e că uh, fondurile au reușit să, uh, sau au încercat și au reușit să obțină economii de scară. Am avut uh, licitații, de exemplu, instrumentul pentru Turcia, un program de 9 miliarde de euro și proiectele contractate au fost de 1,7 miliarde și s-au atras, s-au uh, s-au uh, uh cheltuit 900 de milioane de euro între 2015-2016. Pentru cine știe cum funcționează bugetul european, a fost uh, extrem de rapid. Deci fondurile au fost uh, uh mobilizate mult mai repede, dar acum întrebarea care se pune este cum vom putea să uh, deblocăm aceste fonduri și pe viitor la viteza necesară. În ceea ce privește atragerea de fonduri, contribuțiile din partea statelor membre la aceste uh, fonduri comune uh, au înregistrat întârzieri. Am pus uh, întrebări uh, și au fost uh, evocate mai multe uh, explicații. Fiecare stat membru are propria agenție care se ocupă de proiecte și deci alocaseră deja fondurile respective. Un alt motiv era că deja aveau impresia că Uh, contribuiseră la fondurile europene și că li se cere uh, o contribuție dublă suplimentară, dar la fel ca și pentru bugetul european, multe statele membre în uh, finanțarea lor și în angajamentele de Uh, angajament financiar uh, se angajează să uh, găsească bani pentru a aloca fonduri în acest domeniu. Încă o dată ne apropiem de epuizarea posibilităților existente. E clar că e nevoie de acțiuni externe care să, fie, să se vizeze mai mult țările vecine mă întreb dacă, sau ne întrebăm dacă statele membre vor găse, găsi surse suplimentare de finanțare au mai existat și restricții 90% din asistența europeană trebuie să fie văzută ca asistență uh, de peste mări și trebuie să uh, satisfacă anumite condiții. Am alocat, uh, de exemplu, bani în domeniul securității. Aici mm, criteriile sunt foarte stricte și a trebuit să conciliem uh, toate aceste criterii cu uh, partea de, uh, de, de asistență pentru dezvoltare. Să vedem cine beneficiază de aceste fonduri și aici apar întrebări legate de agențiile implicate și felul în care funcționează. Dar aș dori să trec acum la concluziile pe care le-am tras din studiile noastre. Prima concluzie e dacă ne putem gândi mai bine la Uh, uh, această uh, motiv de a gestiona migrația la nivel extern. Se spune că toate fondurile de dezvoltare ar trebui să ducă la combaterea cauzelor migrației. E o frază care mi-ar plăcea să nu mai văd în niciun document scrisă negru pe alb Sperăm ca până acum să ne fi dat uh, seama că uh, dacă crește finanțarea pentru dezvoltare, nu înseamnă neapărat că reducem mobilitatea în țările de dezvoltare și că uh, Uh, se vorbește uh, foarte mult uh, de faptul că pe măsură ce banii sunt la dispoziție, de ce sunt mai prezenți, atunci oamenii fac așa un salt în mobilitate. Deci vor să plece, poate nu neapărat în Uniunea Europeană, dar și în alte țări am încercat să studiem și modelele de migrație. Migrația face parte din uh, discursul ținut de generații întregi uh, uh, în aceste zone, dar nu în alte zone din lume. Din perspectiva dezvoltării, scenariul Uh, s-ar putea să nu funcționeze la 700 de kilometri, la fel în altă comunitate, s-ar putea să aibă alte rezultate. Deci trebuie să ținem cont de complexitatea acestor situații, pe care noi le numim uh, așa uh, la modă paușal cauzele migrației. Trebuie să înțelegem nuanțele acestor efecte. O altă concluzie e că Uniunea Europeană Uh, urmărește câteodată obiective multiple și câteodată care se bat cap în cap. Mă gândesc mai ales la securitate, care intră în uh, conflict cu obiectivele de dezvoltare umanitară. Uh, deci finanțarea umanitară are de suferit dacă se investesc prea mulți bani în domeniul securității și al gestionării frontierelor. Uh, ni s-a reproșat că am pus bețe în roate economiei locale la fața locului. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste priorități uh, conflictuale și să ne asigurăm că obiectivele uh, pe care le urmărim se susțin reciproc și nu diverg. Apoi, trebuie să vedem cum Uniunea Europeană poate să fie proactivă, dar și reactivă. Și noul fond, care a fost instituit de către instituțiile europene în săptămânile recente, sugerează că există această uh, dorință sau disponibilitate de a ne gândi la fondurile nealocate și să fim uh, nu numai reactivi, ci și proactivi. Uh, va fi foarte important pentru următorul buget mai ales uh, în ce privește perspectiva de ansamblu. Deci uh, dacă punem diverse fonduri în uh, acești 88,9 fond pentru dezvoltare uh, externă. Cine va gestiona acest fond? Cine uh, va controla felul în care banii vor fi cheltuiți? E o întrebare pe care uh, o adresez colegilor ne va preocupa în următorii ani, dar în orice caz tragerea la răspundere, responsabilitatea democratică e foarte importantă. Uh, învățămintele de pe urma fondurilor din ultimii ani, această idee de mai multă flexibilitate mi se pare foarte importantă, dar uh, Uh, trebuie să obținem un echilibru între uh, flexibilitate, eficiență și uh, responsabilitate. Și acum, pentru a conchide, aș dori să mă mai refer la un aspect important. Să vedem care sunt jaloanele pentru succes în acest domeniu migrație și dimensiune externă. Folosim instrumente foarte simpliste, de exemplu, Uh, numărul uh, uh, returnărilor în anumite țări și fluxul migratoriu în Europa. Trebuie să vedem ce înseamnă succesul, să avem repere, criterii foarte clare. Cum putem să măsurăm acest succes în mod cât mai realist? Și avem o oportunitate înainte de bugetul european să folosim evaluările pe care deja le-am efectuat Uh, unele merg până în 2020, care, ceea ce înseamnă că va fi prea târziu pentru acest buget. Deci va trebui să ne mișcăm cât mai repede pentru că atunci când uh, configurăm noul uh, model de finanțare să ținem cont de aceste concluzii. Mulțumim! Aș dori să vă reamintesc că timpul ne presează. După cum știți, interpreții au uh, un conflict social în, curt, uh, în curs. Uh, s-au făcut rechiziții, nu vom putea depăși data alocată de, uh, nu, uh, ora alocată de 18.30, deci aș dori să-i rog pe experți să nu vorbească mai mult de 7 minute. În orice caz, uh, vă vom fi recunoscători dacă procedați astfel. Aș dau acum să dau cuvântul domnului Cristian Leffler. Merci, monsieur le président. Euh, je... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Mă voi limita pur și simplu la câteva remarce privind uh, cadrul politic în care a fost dezvoltat și executat uh, acest uh, flux de finanțare. Alături de mine sunt doi colegi de la DG DEFCO și DG NIR, care cu siguranță vă vor da mai multe informații cu privire la fluxurile propriu-zise. Uh, în ultimii ani, aș zice că am avut uh, parte de o schimbare a abordării privind uh, migrația. Migrația a fost uh, inclusă în politicile pe care le avem vis-a-vis -vis de alte țări partener, alte regiuni. S-a spus deja, avem uh, fondul fiduciar de la Faleta, avem fondul special pentru Turcia, asta în termen de finanțare, mai există și uh, acordurile de parteneriat cu o serie de state uh, africane, avem o serie de uh, alte tipuri de acord cu uh, state din afara Africii, precum Afganistanul uh, și nu doar. În contextul tuturor acestor acorduri, migrația este la rang înalt. Și consider că abordarea aceasta a început să dea roade. Bine, roadele nu pot fi resimțite imediat, într-un termen scurt, trebuie să creăm acest uh, climat de colaborare înainte de a obține rezultatele propriu-zise, dar vedem că există o cooperare din ce în ce mai strânsă în ceea ce privește migrația cu o serie de state parteneri, iar această cooperare ține cont de specificitățile fiecărui uh, stat uh, partener în parte. Ținem cont de provocările cu care acestea se confruntă, dar și uh, Uh, disponibilitățile pe care le au uh, fiecare în parte. Mai avem și o colaborare din ce în ce mai strânsă la nivel uh, regional, dar și la nivel global. În acest sens ar fi discuțiile cu privire la pactul global privind migrația. Mai avem și discuții, spre exemplu, cu entități uh, similare. Vă dau exemplul Uniunii Africane. Uh, după summitul de la Abidjan de anul trecut, uh, am început să lucrăm la posibilitatea creierii unui sau organizării unui summit uh, uh, pe tema migrației, la care să participe partenerii europeni, dar și africani. Și, în plus, încercăm să creăm un fel de parteneriat trilateral între Uniunea Africană, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Uh, atât la nivel general, cât și la nivel specific, uh, spre exemplu, în ceea ce privește Libia. Uh, în uh, contextul Libia, Libiei, oficialii Uniunii Africane, dar și oficialii Uniunii Europene și ai ONU au colaborat strâns, au reușit să obțină finanțare rapidă din uh, fondul fiduciar de la Valeta și pe baza acestor uh, finanțări s-au obținut niște rezultate concrete din noiembrie anul trecut până în ziua de astăzi, dar bineînțeles continuăm să cooperăm cu autoritățile libiene uh, în încercarea noastră de a lupta într-o manieră mai eficientă, spre exemplu, împotriva traficului de ființe umane și nu doar. Am organizat o serie de misiuni tehnice în Libia, la care au participat uh, experți ai Uniunii Euro Europene și ai Uniunii Africane, dar și ai ONU. Vor urma și alte uh, misiuni la nivel înalt și în cursul verii și după aceea va trebui să vedem ce e de făcut în continuare. După cum spunea an antevorbitoarea mea, uh, combaterea cauzelor uh, migrației uh, s-a transformat într-un fel de concept gol. De fapt, luptăm împotriva cauzelor migrației de vreo 50 de ani încoace prin ajutorul de dezvoltare, dar n-am reușit să o facem uh, decât într-o manieră generală. În ultimii ani, însă, am încercat tocmai să venim cu niște abordări mai rafinate, mai nuanțate, care să țină cont de efectele diverselor proiecte. Am încercat să venim, de asemenea, cu Uh, am încercat de asemenea să venim cu o analiză mai complexă a cauzelor care duc la uh, deplasări ale populației, uh, care duc la migrația asta prin Uh, exemplu, prin intermediul fondului fiduciar de la uh, Valeta. Adeseori se vorbește despre uh, integrare, dar integrarea, da, poate fi uh, economică sau uh, socială, dar mai poate până la urmă să fie și politică și aceasta ar fi, lipsa de integrare politică ar putea să contribuie la migrație. E bine, genul acesta de integrare, iată, vine în prim planul acțiunilor noastre. Vrem să ne asigurăm că populațiile pot să lucreze la viitorul propriilor uh, zone încercăm să venim cu un nou răspuns de finanțare la provocările reprezentate de migrație în contextul viitorului CFM. Încercăm în acest sens să ținem cont de specificitățile fiecărui stat uh, partener în parte și uh, uh, și pe viitor ne vom asigura că măsurile noastre care vizează migrația vor fi cristalizate ca urmare a dialogului continuu purtat cu partenerii din întreaga lume dar sunt de asemenea convins din propunerile care au uh, survenit uh, uh, săptămâna trecută că integrarea migrației în contextul general al uh, relațiilor pe care le avem cu alte state pe, uh, parteneri este absolut esențială. Deci migrația trebuie să meargă mână în mână cu alte deziderate, nu trebuie să fie tratată separat pentru că altfel uh, va fi în detrimentul nostru al tuturor. Mulțumim! Urmează acum reprezentantul DGDEFCO. Aveți cuvântul. Je vais essayer de faire euh, aussi bien que Christian qui a fait... O să încerc să mă încadrez ca și Cristian care a vorbit 7 minute și 12 secunde. Mulțumesc foarte bun, foarte mult. Cred că este o ocazie foarte bună să ne exprimăm pe un subiect care are o importanță majoră pentru politica de dezvoltare, pentru că aici intră uh, prioritatea Uh, legată de migrație și modul în care este reflectată în uh, documentul de referință pentru politica europeană și anume consensul european. Voi încerca să mă limitez la câteva remarci generale care se referă la subiectele de interes pentru dumneavoastră. În primul rând, atunci când ne uităm la migrație, cu instrumentele de dezvoltare, întotdeauna ne ghidăm după trei principii cheie. În primul rând, atunci utiliz, atunci când utilizăm instrumentele disponibile pe care le avem uh, și pe care le alegem din galaxia bugetară, e bine când facem asta, întotdeauna respectăm mandatele stabilite. Ne dorim să Uh, acționăm în uh, respectând uh, temeiul juridic și limitările instrumentelor noastre bugetare. Al doilea principiu, orice facem, trebuie să facem în parteneriat. Este un lucru fundamental pentru toate acțiunile noastre în domeniul dezvoltării. Parteneriat cu partenerii noștri prin intermediul dialogului și luând în considerare contextul geografic în care operăm. Acesta este al doilea principiu cheie. Aceste două principii au fost transpuse în două sau trei aspecte foarte importante. Primul se referă la ceea ce facem în mod concret. Este aplicabil pentru toate zonele, dar în ceea ce privește Africa, avem exemplul declarației de la summitul uh, de la Valeta și planul de acțiune de la Valeta, care a oferit un cadru uh, global uh, și bine echilibrat cu privire la migrație arătăm ce facem în acest portofoliu al migrației. Așadar ne uităm la cauzele mm, esențiale ale migrației și atunci când vorbim despre migrație legală sau ilegală și despre mobilitate, ceea ce trebuie să înțelegem este care sunt um, factorii care determină pe oameni să-și uh, părăsească casele și comunitățile pentru a se muta în altă parte, ceva ce nu este o alegere ușoară pentru nimeni. Și mă voi întoarce la acest subiect. Al doilea aspect se referă la migrația legală. Pentru că nu avem numai migrație ilegală, dar și legală. În parte către Europa, și am încercat să sprijinim acest cadru uh, legal de migrație în Africa și în Asia, intervenind în regiunile de unde provin migranții. Apoi, persoanele care sunt strămutate în cadrul regiunii. Este ceea ce am văzut în cornul Africii. Taberele cele mai mari de refugiați din lume sunt în cornul Africii. Uh, am văzut uh, țări ca Sudanul de Sud, care pur și simplu sunt în situație de implozie. De, de ce nu vin în Europa? Acești oameni vin pentru că sunt găzduiți atât cât se poate în regiunile respective în Africa, dar același lucru este valabil și pentru Afganistan. Atât în țara respectivă, ci și, în, și, și în țările vecine am sprijinit um, uh, acțiuni în favoarea acestor persoane strămutate. Apoi, distrugerea, un alt obiectiv este distrugerea modelului de afaceri al celor care profită din punct de vedere financiar de pe urma situației acestor oameni, uh, traficanții de ființe umane. Pentru că foarte mulți oameni și-au creat o existență din transportul uh, migranților și aici am încercat să găsim alternative, uh, modele alternative de prosperitate pentru acești oameni, lucrând la nivel local și cred că reușim să facem niște schimbări. Și apoi, ne-am axat și pe returnările uh, voluntare. și pe uh, încercarea de a-i readuce în, uh, înapoi în uh, țările lor într-o situație mai bună. Apoi, facem toate aceste lucruri prin intermediul unei întregi serii de uh, instrumente, cel mai important fiind fondul fiduciar uh, UE. Apoi, am creat mai multe unități de studii, de, de cercetare care sunt corelate cu diferitele zone geografice pentru că dorim, prin colaborarea noastră cu instituțiile academice, să înțelegem care sunt cauzele, ce funcționează și ce nu funcționează. Apoi, am creat un sistem de monitorizare și de învățare pe lângă audit și evaluare pe care o facem singuri, uh, producem și rapoarte externe și primul este disponibil pe uh, website-ul uh, Fondului Fiduciar European. Rezultatele acestui raport fiind pozitive, arătând modul în care gestionăm comunitățile gazdă, cum um, generăm oportunități de dezvoltare și cum întărim autoritățile locale Mm, precum și modul în care furnizăm strategii pe termen lung. Și probabil că Linda McEwen va vorbi despre asta mai târziu. Colaborăm uh, și cu uh, Parlamentul European, cu Comisia de Dezvoltare și Comisia DEVE a avut o misiune în uh, Uganda și Senegal și înțeleg că rezultatul acestei misiuni uh, a parlamentarilor a fost unul pozitiv reușim să-i ajutăm să înțeleagă mai bine ce facem și care sunt acțiunile fondului fiduciar, care este complementaritatea între aceste acțiuni, complementaritatea între proiectele pe care le finanțăm uh, și mă voi uh, opri aici. Mulțumesc! Felicitări, spune domnul președinte, 6 minute și 59 de secunde. Domnul Popovski are cuvântul acum. Peter. Um... Mulțumesc și eu încerc să copiez acest mesaj, acest model. E momentul să ne uităm în urmă cu cei, la cei trei, trei ani și să tragem învățăminte pentru viitor, pentru că, într-adevăr, în 2015 nu numai că ne-am schimbat abordarea de a mobiliza fonduri mari, ci am schimbat și felul în care am cheltuit și am gestionat programele respective împreună cu statele membre. Era mare nevoie pentru că Uh, reactivitatea noilor instrumente a, dispăr- a mers mult mai uh, departe decât uh, puteau să pună la dispoziție instrumentele financiare. Deci am făcut o legătură între prioritățile politice ale Uniunii Europene și finanțarea privind migrația. S-a vorbit despre fondul financiar pentru Africa, instrumentul pentru Turcia și fondul fiduciar pentru Siria care ne-au uh, permis să facem uh, față uh, urgențelor, situațiilor de urgență, mai ales în vecinătatea imediată. Am cooperat cu organizațiile publice, dar și cu țările de origine de tranzit și de destinație. Ne-am axat pe rutele din Marea Mediterană, Uh, partea uh, deci, uh, din fondul, prin fondul fiduciar pentru Asia, pentru Africa, instrumentul pentru Turcia, pentru Orientul Mijlociu și apoi pentru Liban, Iordania și Siria prin fondul fiduciar pentru Siria. Am reușit să obținem o serie de rezultate bune. Știu că timpul ne Uh, presează, nu o să mm, menționez toate detaliile, vă voi da doar două, trei informații importante. Dar când ne uităm la situația din Libia, care este în continuare uh, presantă și uh, liderii discută sistematic despre această situație, ne-am axat pe protecția refugiaților din țări, asistența pentru returnări și apoi construirea capacității pentru instituțiile de stat din Libia. Și vă pot da un exemplu. 28 de mii de asisten- de, de uh, returnări asistate au avut loc. E un număr mare, deși sigur că numărul uh, total de refugiați și de migranți din țară este mult mai mare. Uh, instrumentul pentru refugiați din Turcia, aici am reușit să îl executăm foarte repede. Am contractat întreaga sumă de 3 miliarde pentru 2 ani. Am cheltuit 2 miliarde de euro până la finele anului trecut și Uh, în, pregătim următoarea tranșă de 3 uh, miliarde. Am, ob, uh, am reușit să acordăm asistență directă la 3,3 milioane de sirieni din cei 3,5 milioane de sirieni care trăiesc în Turcia. Au fost construite foarte multe spitaluri, multe școli, Uh, din materiale prefabricate, de exemplu 250 de școli uh, și acum ne vom uh, orienta spre crearea de locuri de muncă, integrarea economică a sirienilor în câmpul muncii din Turcia. În Orientul Mijlociu, mai ales în Liban și în Iordania, ne-am axat mai ales pe condițiile de trai, dar și pe educație și pe sănătate și pe sprijinul pentru comunitățile gazdă. Tot timpul vorbim despre proiecte, dar bineînțeles că în proiecte sunt implicați oameni și să nu uităm acest lucru, e foarte important. Uh, avem tendința să ne axăm pe generația tânără, nu dorim să generăm uh, o generație pierdută. Încă un exemplu, rata de școlarizare din Siria. În Turcia, oratorul se corectează, uh, între refugiații sirieni este de 600.000 de tineri și cifra crește are loc uh, în Place Flage un eveniment în care sirienii uh, povestesc uh, cum sprijinul oferit de către Uniunea Europeană le-a schimbat viața. Am început în 2015, dar a trebuit să ne adaptăm foarte repede. Am Uh, extinsă zona geografică, sfera de aplicare a instrumentului, uh, intervenim și în Balganii de Vest și în uh, Armenia și extindem și instrumentul și fondul fiduciar. Am menționat a doua tranșă de 3 miliarde pe care sperăm să o deblocăm până la finele acestui an și am obținut finanțare pentru Africa de Nord, de exemplu, bugetul actual este de 524 de uh, milioane. Am uh, contactat Parlamentul European și împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, am participat la uh, o reuniune a Comitetului de Pilotaj pentru Instrumentul pentru Turcia uh, și eurodeputații au participat la reuniunile de la Comitetul de Conducere al Fondului Fiduciar și această cooperare va fi tot mai sistematică pentru că Parlamentul va trebui să fie consultat pentru uh, fonduri fiduciare uh, pentru situații de urgență și post-urgență. Deci uh, Parlamentul va trebui să-și dea acordul. În ceea ce privește uh, învățămintele trase din CFM, nu o să repet cele spuse de Cristian, dar în orice caz există dispoziții foarte clare în noul instrument propus Uh, cu o țintă de 10% pentru migrație, dar și o rezervă de 10 uh, miliarde, miliarde de euro pentru a face față presiunilor migratorii și situațiilor de criză. Deci dorim să includem uh, flexibilitatea necesară și capacitatea de reacție care ne-au lipsit atât de mult când ne-am dat seama că a trebuit să reconfigurăm structurile noastre pentru a face față crizei migratorii. Mulțumim! Uh, felicitări, ați bătut din nou uh, recordul, ci 6 uh, douăzeci minute 22 de secunde. Acum o să trecem la uh, sesiunea de întrebări-răspunsuri. Au fost colegi care s-au înscris la, uh, la cuvânt. Doamna Vergia. Nu, numele meu e Iesu, sunt Linda McKeven, sunt președinta Comisiei pentru Dezvoltare. Am mai multe întrebări. Una pentru domnul Leffler. Vorbeați despre noile programe care vor veni. Știu că va fi o inițiativă a DG Home privind migrația. Vreau să vă întreb dacă această propunere va avea o dimensiune externă sau nu. După aceea ați spus că nu există elemente disparate în uh, cadrul politicii externe. Toate lucrurile sunt puse la cap la cap. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la acest cadru pentru politica externă. După aceea s-a vorbit despre summitul de la Abidjan, da? Haideți să fim sinceri, situația n-a fost chiar atât de controversată acolo. Nu era ca și cum statele africane ar fi putut să zică nu, nu, nu vrem să cooperăm cu dumneavoastră. Pe de altă parte, Uniunea Europeană vroia un consens. Și în acest context, context trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să încercăm măcar să aflăm ce află sau ce gândesc oamenii la fața locului despre toate acestea. Vom afla mai multe uh, detalii de genul acesta din partea ministrului din Niger. Dar se punea întrebarea ce am obținut. Ei, am, obțin, am obținut deja multe și uh, în Uganda am văzut lucrul acesta. Dar politica pentru vecinătate. Știm că există în continuare probleme de educație în, uh, în vecinătatea noastră. Parcă spuneam că fiecare copil din Iordania, Liban uh, și Turcia, fiecare copil uh, refugiat din Siria ar trebui să fie școlarizat până în septembrie anul trecut. Știm că ambiția noastră n-a fost uh, transformată în realitate. Prin urmare, când avem parte de astfel de informații, cred că ne-ar plăcea să aflăm mai multe despre situația de fapt, provocările cu care ne confruntăm și ambițiile pe care le, le avem. E important să avem imaginea aceasta de, de ansamblu pentru că, până la urmă, vorbim aici despre decizii politice foarte, foarte dificile, Uh, problema cu migrația a fost uh, aceea că la început lucrurile s-au, s-au mișcat repede la Comisie, la SAE, dar Parlamentul nu era niciodată pus la, la curând. Prin urmare, când vine vorba de strategii, uh, decizii strategice cu privire la finanțare, eu cred că ambele uh, autorități bugetare ar trebui să fie implicate, atât Consiliul cât și Parlamentul. Pentru că dacă ar fi să întreb acum cine a decis uh, crearea acestor fonduri sau când s-a luat această decizie, îmi dau seama că răspunsul ar fi greu de obținut. Pentru că au fost o grămadă de întâlniri ale uh, Consiliului, dar prea puține întâlniri ale Parlamentului pe temele acestea și de un an încoace încercăm să ne punem la, la curent cu ce se întâmplă, de vreo 18 luni, de fapt. Deci, pe viitor, Parlamentul European ar trebui să fie mai implicat în dezbaterea statele acestea strategice. Și după aceea cred că am putea uh, evalua într-o manieră mai sinceră situația uh, în care ne aflăm și astfel am putea elimina unele dintre neînțelegerile legate de cadrul de politici ale Uniunii Europene, cel puțin pe viitor. Mulțumim, doamna Vergia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi face o lapalizadă, dacă îmi uh, permiteți. Suntem 19 iunie, mâine va fi uh, Ziua Internațională a Refugiaților și, uh, de obicei, de Ziua Internațională a Refugiaților obținem datele oficiale ale diferitelor organizații. Astăzi, spre exemplu, am obținut informații din partea uh, Uh, EASO și uh, din partea UNHCR. EASO ce, ce ne spune? Ne spune că e încântată de faptul că, iată, de 2 ani încoace, uh, scade cu 44% numărul de azil, de, de solicitări de, de azil acceptate în Uniunea Europeană și de asemenea scade numărul de solicitanți. Uh, dar, cu toate acestea, criza mondială, pentru că există o criză mondială, aceasta crește în uh, intensitate. 60 uh, de milioane 500 de mii de oameni au fost strămutați anul trecut. Um, și acum ne dăm seama că mai mult decât atât, 2,9 miliard, milioane de uh, noi refugiați. 85% dintre mișcările acestea uh, au loc în uh, statele în curs de dezvoltare. 90% dintre fluxurile de migrație se fac între state vecine. Deci, ce facem noi? Ne spuneți că am uh, epuizat uh, flexibilitățile bugetare. Ne pregătim pentru pactul global privind uh, migrația. Uniunea Europeană este cea mai bogată uh, Uh, zonă din întreaga lume. 2,7 milioane de refugiați sunt însă găzduiți în Uniunea Europeană, mai puțin decât uh, cei găzduiți în Turcia și cu toate acestea ni se spune că nu trebuie să facem mai mult pentru refugiați. Uh, aveți dreptate când spuneți că fluxurile migratorii au, au loc periodic, dar se pune întrebarea ce se întâmplă cu refugiații aceștia care au, au venit închidem uh, ușile în fața uh, oamenilor care au nevoie de ajutorul nostru. Haideți să vedem ce vom face în următoarele luni, în următorii ani, dacă nu mai există uh, flexibilitate bugetară, dacă am folosit toate realocările posibile și dacă mă uit la propunerile pentru viitorul CFM, îmi dau seama că Uniunea Europeană continuă să fie egoistă, să țină cu dinții de egoismele naționale, că nu are de asemenea o politică holistică așa cum ar trebui să aibă și cum pre, uh, pretinde că are. Sunt supărate astăzi pentru că cele două documente care ne-au fost furnizate astăzi ne oferă o imagine care nu are nimic de a face cu politica uh, creionată de aceste politici europene privind refugiații. Domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani uh, ne-am regăsit într-o situație deosebit de dificilă, o situație pentru care nu ne-am pregătit suficient de bine. Ne-au lipsit în timpul crizei instrumentele care să ne permită să acționăm într-o manieră potrivită. De asemenea, am constatat că și UNHCR, în plină criză, nu avea fondurile necesare la dispoziție pentru a acționa în fogarele uh, uh, importante. La criza aceasta nu s-a reacționat potrivit și structurile de cooperare pe care le avem la nivel uh, internațional nu funcționează pentru că în timp, uh, pe perioadă de criză entitățile internaționale trebuie să meargă să cerșească dacă e să acționeze în, în vreo manieră sau alta. Uh, cu siguranță în viitor vom mai discuta și despre măsura în care politica de dezvoltare a Uniunii Europene și a altor uh, state s-a vorbit, nu? Despre politica aceasta de dezvoltare care există de vreo 50 de ani încoace, deci se vom mai discuta despre cât de uh, încurunată de succes a, a fost această politică sau uh, despre cât uh, de mult am greșit în stabilirea ambițiilor. Vom vorbi despre investiții, despre uh, despre ambiții de, de finanțare, uh, asta cu siguranță vom obține analizele necesare și pe tema acea, temele acestea. După aceea, acțiunile interne ale Uniunii Europene uh, statutate în articolele 78 și 80 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene nu au fost suficient luate în, în considerare sau aplicate. Uh, Mă uit la cifrele de actualitate și îmi dau seama că în Germania, spre exemplu, uh, lună de lună avem vreo 15 până la 20 de mii de solicitări de azil și în timpul crizei uh, aveam uh, lunar vreo 60 de mii de astfel de solicitări de azil. Deci această cifră sau aceste cifre arată că ceva s-a întâmplat. Fie presiunea asupra refugiaților a scăzut, nu se mai simt obligați să fugă de acasă, fie instrumentele pe care le-am folosit, aceste fonduri față de care am fost foarte, foarte sceptici la început, dau rezultate. Sau Cine știe, poate colaborarea noastră cu statele din vecinătate s-a îmbunătățit ea. Mi-ați putea spune câte ceva despre acest ultim aspect aspect. S-a vorbit deja despre Turcia și despre facilitatea pentru Turcia. Turcia a făcut mai multe pentru refugiați decât toată Uniunea Europeană. Asta e, asta e adevărul. După aceea, ce se întâmplă cu Libanul, cu Iordania? Nu s-a vorbit despre aceste state. Uh, sau uh, uh, ne concentrăm în discuțiile uh, noastre doar pe Turcia? Vreau să vă întreb în ce măsură oamenii sunt ajutați în alte state și în ce măsură ajutăm noi alte state să-i ajute pe refugiați. După aceea, oare putem să facem mai multe pentru a ajuta pe oameni să rămână în statele acelea în care au ajuns. Uh, ce anume putem face în acest sens? Uh, care este valoarea dumneavoastră pe marginea subiectului? E suficient CFM-ul sau nu? Trebuie să facem mai mult. Vă mulțumesc! Domnul președinte, la rândul meu vreau să vă spun că am, uh, m-am deplasat uh, de mai multe ori în uh, Turcia, în Iordania, dar și în Liban. Am fost în Cisjordania, am fost și în Fâșia Gaza. Și în vizitele mele am avut senzația că Europa nu e neapărat vizibilă. Adeseori acționăm prin intermediul unor agenții ale ONU și, prin urmare, nu suntem neapărat uh, parteneri vizibili în statele în care intervenim. Vreau să vă întreb dacă uh, aceasta este din alegerea noastră sau uh, se întâmplă să fie așa. După aceea, a doua întrebare se referă la coordonare. În diferitele state, Uniunile, Uniunea Europeană este reprezentată de propria reprezentație, dar mai sunt și reprezentanții uh, fiecărui stat membru în parte acolo pe teren. Vreau să vă întreb uh, dacă ne coordonăm noi între noi, reprezentanții Uniunii Europene și reprezentanții statelor membre. După aceea, misiunea reprezentanților noștri în aceste state este ea clară? Eu am senzația că foaia aceasta de parcurs, foaia aceasta de responsabilități nu este neapărat cea mai clară cu putință. Toată lumea se duce acolo și încearcă să facă ce poate mai bine. Uh, există niște proceduri foarte complicate, deciziile sunt uh, luate prin uh, intermediul Bruxellesului și această procedură dif- în complicată face ca uh, deciziile să nu fie luate poate la, la momentul potrivit. După aceea, în al treilea rând, domnul Popovski vorbea despre acel Consiliu Director uh, pentru problemele acestea de migrație. Toate statele membre trebuie să fie prezentate acolo, în, uh, aceste, în acest Consiliu. Nici nu vreau să-mi imaginez cât costă o asemenea uh, reuniune, dar oricum, fiecare trebuie să fie reprezentat acolo. Și vreau să vă întreb uh, care e valoarea adăugată a. Mm genului acestuia de abordare. Bine, acum îmi dau seama că formatul acesta ține cont de suspiciunile unora sau altora, dar până la urmă mă gândesc că există arhitecturi care ar putea să fie mult mai eficiente de atât. Iată, acestea au fost întrebările mele. Adevăratul subiect uh, al nostru, aș zice, este guvernanța. Uh, Oare putem să intervenim în calitate de Uniune Europeană mandatată, până legitimată până la urmă de uh, restul statelor, de totalitatea statelor membre? După aceea, uh, sursele, într-adevăr, sunt uh, importante. Uh, trebuie să facem mai multe. Poate că trista poveste a Aquarius uh, ne va permite totuși să mergem înainte uh, în direcția unei eficiențe sporite. Bun, ai pocas intervenciones. Bun. <clears throat> Nu foarte multe intervenții, însă niște întrebări uh, importante. Aveți fiecare 3 minute, până la uh, 5 și un sfert. Începem în sens invers cu domnul Popovski. I listened in Spanish, but I guess uh, three minutes Ascultam în spaniolă, dar cred că am înțeles. Trei, am înțeles. Trei minute. Trei minute și treizeci pentru că nu vă consumaseți tot creditul uh, pe care îl aveați. E, îl voi împărți cu colegii și voi încerca să combin răspunsurile. A fost o întrebare despre Iordania, Liban, inclusiv sectorul educațional. Informațiile sunt disponibile nu avem timp pentru prea multe detalii. Am dat uh, exemple, uh, exemple privind ratele de școlarizare în Turcia, dar și în Limban uh, și în Iordania am ajuns la un nivel destul de ridicat. În Turcia însă situația este mai bună și datorită infrastructurii. Întregul sistem funcționează nu o să vă dau cifrele acum, însă le puteți găsi pe website și pot să vi le transmit și eu. Uh, Uh, pentru a vedea um, cum stau lucrurile. Situația e cam aceeași, construcția de școli, materialele pentru școli, formarea profesorilor, uh, în Turcia e vorba și de formarea lingvistică și angajarea de profesori în Liban și Iordania, unde țările sunt mai mici, iar uh, comunitățile de refugiați sunt cu adevărat enorme comparativ. Și apoi presiunea migratorie și întrebarea domnului Böge. Noi chiar considerăm că acțiunile încep să-și, să arate uh, rezultatele. Dacă ne uităm uh, la uh, bazinul mediteranean, avem cu șapte 70% mai puține mm, sosiri uh, de migranți, însă clar este nevoie de un angajament pe termen lung. Însă putem să vedem că lucrurile chiar funcționează, dar sigur trebuie să ne adaptăm și am spus că următoarea tranșă a instrumentului pentru Turcia Trebuie să continue să se axeze pe educație, sănătate, stabilizarea comunităților, dar trebuie să facă mai multe despre, să facă mai multe pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltarea la nivel uh, comunitar. acestea vor fi obiectivele cheie pentru următorii ani. Și acum despre guvernanță și modalitățile de implementare și vizibilitate, sunt de acord, acesta este un punct slab. Uh, este însă în topul agendei uh, comisarului uh, pentru că ne dorim să fim vizibili. Dacă facem ceva, vrem să fie clar că sprijinul vine de la Uniunea Europeană. Agențiile Națiunilor Unite joacă însă un rol cheie. 48% din asistența noastră, într-adevăr, este uh, vehiculată prin uh, canalul uh, ONU um, și mai ales prin intermediul UNDP. Nu cred că acest lucru se va schimba, însă lucrăm în dialog și în cooperare cu ei. Modalitățile acum. Știm că anumite organisme sunt cu adevărat uh, imense și statele membre țin la acest uh, comitet uh, de coordonare pentru instrumentul uh, pentru Turcia. Toate statele membre trebuie să contribuie și toate au un loc în acest comitet. De aceea este un organism atât de mare. Dacă ne uităm la fondul fiduciar pentru Siria și la comitetul operațional, despre care vom vorbi mâine, este mai mic, pentru că și contribuțiile sunt mai mici. și atunci avem de-a face cu un grup mai mic de state membre. Cred că va trebui să acceptăm asta din motive de responsabilitate și de transparență a operațiunilor noastre. Și sper că veți continua să participați la aceste reuniuni, pentru că este important pentru noi să putem să împărtășim opinii și să putem să primim sfaturi și recomandări. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, voi adăuga și eu câteva observații. În primul rând, despre rezultate și transparența asupra rezultatelor. Atunci când vorbim despre rezultate, am citat rapoarte externe, tocmai pentru că avem tendința să uh, prezentăm uh, paharul ca fiind pe jumătate plin și nu pe jumătate gol. Și atunci e mai bine când altcineva îți spune că paharul este pe jumătate plin. Asta nu înseamnă că credem că am găsit acea baghetă magică care să ne ajute să facem să dispară unele din problemele legate de dezvoltare care sunt acolo de peste 15 ani și dacă ne uităm la mm, unul din mm, factorii implicați aici, anume schimbările climatice, vedem că uh, impactul este din ce în ce mai mare. Însă, ce aș spune este că începem să vedem rezultate pe teren, începem să vedem diferența între ceea ce încercăm și funcționează și ceea ce încercăm și nu funcționează. Și cred că aici este modalitatea de măsurare a progresului cea mai importantă, pentru că începem să facem diferența între ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează. aceeași abordare ar trebui să se aplice și pe partea de politică și v-ați referit la dificultățile pe care le-am avut cu declarația de la Valeta și declarația de la Abidjan. E adevărat că atunci când avem o discuție pur politică la acest gen de nivel, tindem să discutăm în termeni de principii, de piloni și sigur că asta este mereu dificil. Acum, pentru că suntem uh, angajați pe teren, uh, este mai ușor să găsim o convergență cu partenerii pentru a vedea ce acțiuni să finanțăm și ce acțiuni să nu finanțăm. Și până la urmă, ceea ce facem îi ajută pe partenerii noștri să gestioneze um, provocări pe care, um, cu care se confruntă mai degrabă ei decât noi. Deci e mai ușor să facem aceste poduri, aceste punți. Guvernanța, acel um, comitet strategic și procedurile despre care vorbeați. Înțeleg că toate aceste reuniuni ale comitetului strategic, ale comitetului operațional pot fi sau pot părea ca o povară. Sunt o povară pentru toată lumea, însă mai ales comitetul strategic este unul foarte important pentru că membrii Parlamentului sunt invitați să participe tocmai pentru că acolo se discută orientările strategice principale pe care vrem să le urmăm cu fondurile fiduciare. Acolo facem distinția între ceea ce facem și ceea ce nu facem în urmă, la următorul uh, comitet operațional. Prin urmare, este un organ de luare a deciziilor foarte important. Acum, coordonarea cu statele membru. Ea are loc și ca întotdeauna statele membre își doresc mai degrabă să ne coordoneze ele pe noi și nu să fie ele coordonate, este clar, însă tot ceea ce face fondul fiduciar face parte din discuții locale uh, la nivel de țară cu ambasadele statelor uh, membre, deci este un proces de coordonare a donatorilor de ansamblu, plus cu mm, terții care acționează în țările respective, deci coordonarea cu statele membre funcționează destul de bine, ceea ce explică și de ce uh, atunci când am început să luăm decizii pe proiecte concrete în comitetul operațional, uh, lucrurile merg destul de bine, mai ales pentru că s-a făcut uh, a priori deja toată această muncă de pregătire. Vizibilitatea. Uh, da, lucrăm și la vizibilitate, dar deseori atunci când uh, trecem prin agențiile ONU, acceptăm că aceste agenții sunt bine cunoscute de parteneri și de beneficiari. Uh, însă ei știu de unde vin banii, știu cine uh, lucrează cu guvernele locale, cu autoritățile locale, cu ONG-urile locale. Uneori vizibilitatea este mai degrabă politică și nu neapărat legate de un drapel uh, european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Leffler! Mulțumesc! S-au spus foarte multe de către colegii mei, uh, prin urmare voi face doar câteva adăugi, adăugiri. Aș începe cu aceste cauze faimoase despre care se tot vorbește. Cum putem să stopăm aceste surse ale migrației? Ei bine, aș răspunde că nu putem să facem asta și nici nu vrem să facem asta. Ce vrem noi să facem, în măsura posibilului, să intervenim pentru a stopa deplasările forțate și plecările refugiaților, în situație de refugiat. Însă migrația ca fenomen face parte din natura umană. Omul a migrat dintotdeauna, a încercat întotdeauna să găsească alte orizonturi, iar provocarea noastră este să Um, încadrăm, să structurăm această migrație, să o facem să fie o opțiune și nu o necesitate. Și toate acestea intră, bineînțeles, în programul nostru de cooperare structurată și în eforturile pe care încercăm să le facem pe termen lung cu partenerii noștri, fie că este vorba despre Africa, Asia, Orientul Mijlociu sau alte zone ale lumii. Acolo încercăm să găsim răspunsuri globale care să înglobeze mai multe dimensiuni, guvernanță, parte economică, socială și altele. Când vorbesc despre mm, stoparea surselor uh, de migrație, nu neg că migrația este la fel de veche ca și mondializarea, însă uh, se poate întâmpla să existe fenomene de subdezvoltare care să accelereze acest proces și să ofere motive de migrație unor persoane care ar fi putut altfel să rămână la ei acasă. La ei la Da, este adevărat, dar cum a spus și doamna Colet, deseori am văzut un fenomen prin care în momentul când se trece de la subdezvoltare la o dezvoltare, să spun, uh, timpurie inițială, deseori asistăm la o accelerare a migrației, pentru că oamenii au resurse care vin să se adauge unor așteptări nesatisfăcute. Și tocmai acolo trebuie să lucrăm pentru a crea condiții prin care oamenii să poată să fie mulțumiți, să-și găsească un viitor dacă asta doresc, în societatea lor, în comunitatea lor, însă vor exista întotdeauna oameni care vor încerca să se dezvolte în altă parte, așa cum au făcut milioane de europeni. Aici e vorba despre o încadrare a migrației legale. De aceea, negocierile actuale la nivelul ONU privind uh, pactul global, acordul global, sunt foarte importante pentru a obține o, rec- o recunoaștere a responsabilității comune a întregii societăți, comunități internaționale. Linda McKevin ne-a întrebat despre articularea între instrumentele externe și TG Home sau instrumentele interne. Și răspunsul este că instrumentele interne se axează pe ceea ce facem în interiorul Uniunii Europene pentru a gestiona migrația, atât în termeni de capacități de primire, și apoi control la frontiere și alte acțiuni. Și ceea ce dorim să facem este să ne concentrăm pe dimensiunea externă, dar fără să o circumscriem uh, deci fără să avem un instrument separat de migra- pentru migrație, ci să fie o temă orizontală în cooperarea noastră generală, pentru că există migrație atât de prezentă și în celelalte continente, între alte țări. Am avut un dialog privind migrația cu Africa de Sud și este extraordinar să vedem cât de similare sunt provocările cu care se confruntă Africa de Sud, cu cele cu care se confruntă anumite state membre și cât de mult își doresc să împărtășească experiențe cu noi și să, vadă cum putem lucra împreună, inclusiv modul în care politica internă este afectată uh, în termen de xenofobie și alte fenomene de discriminare. Deci există o întreagă serie de aspecte pe care trebuie să le gestionăm și sperăm că în următoarea perspectivă financiară vom avea mai multă flexibilitate pentru a combina instrumentele la nivel intern și extern pentru a avansa um, în domeniul politicii. Entuziasmul inițial de la Abidjan nu a fost unul copleșitor, însă am dat exemplul Africii de Sud și ceea ce facem la nivelul Uniunii Africane. Ei bine, acolo uh, am văzut foarte mult interes și un, o ultimă observație cu privire la guvernanță și Comitetul de Coordonare. Da, acesta este într-adevăr impresionant ca dimensiune, însă tuturor membrilor le face plăcere să participe la aceste ocazii uh, oficiale. Însă, uitându-ne la noul instrument pe care l-am propus, ar trebui să acordăm mai multă atenție modului în care putem dezvolta o funcție de planificare strategică reală împreună cu Parlamentul și cu statele membre. Cu acest control strategic și nu neapărat uh, rămânând la nivelul um, tehnic de discuții uh, punctuale. Doamna Colet, foarte pe scurt, vă rog. Think tanks are never brief. Um, Mulțumesc. Îmi cer scuze, spune președintele, s-au spus foarte multe. Dar aș dori să mă refer la uh, o concluzie finală. Există un uh, avertisment și oportunitate. Avertismentul este, trebuie să fim realiști, cât vrea Uniunea Europeană să obțină în acest domeniu și cât poate obține. Se vorbește foarte mult despre controlul granițelor, gestiunea granițelor și uh, Uh, externalizare, avem și uh, alte conversații legate de uh, cauzele migrației. Complexitatea este imensă și nu ar trebui să fie subestimată. În ultimii doi ani am asistat la o corecție. Migrația a fost subevaluată în politica externă. Acum există presiune imensă care ia să devină o adevărată prioritate. Deci, pentru următorul buget și cu acest uh, nou fond care ne va permite mai multă flexibilitate, avem oportunitatea să ne gândim la care e locul care ar trebui să revină migrației, când, din punct de vedere bugetar, care sunt obiectivele pe care dorim să le obținem și cum putem să reducem conflictele uh, între diversele obiective de care am vorbit și care încă se află într-un proces de reconciliere între asistența de umanitar, uh, de dezvoltare, uh, de uh, dezvoltare și uh, de securitate. Iată, avem oportunitatea să ne gândim aprofundat, temeinic și să pregătim un buget care să față, faț, facă față acestor obiective. Nu e neapărat suma, uh, problema de sume, ci cum uh, aloci banii Uh, și cine se ocupă de cheltuirea lor la fața locului. Mulțumim celor patru experți. Acum, uh, uh, domnule copreședinte, trebuie să cedăm locul președintei pentru uh, runda următoare de dezbateri, președinta Comisiei pentru Dezvoltare și vicepreședintelui de la Comisia de Control Bugetar. Uh, uh, Bună ziua, dragi colegi. Putem să începem cu a doua rundă. După cum vedeți, avem uh, doi noi copreședinți la această dezbatere. Eu sunt Derek Von, care sunt vicepreședinte al Comisiei de Contor Bugetar și împreună cu mine colega Linda McEvan, care este președinta Comisiei pentru Dezvoltare. Deci aveți doi, doi eurodeputați britanici în calitate de copreședinți. Ar, explicația este că noi uh, muncim uh, foarte tare acum uh, pentru că trebuie să vă părăsim în, în urmă, peste 9 luni. La prima dezbatere am vorbit despre uh, viitor, acum ne vom referi la prezent. Uh, știm că există evenimente foarte numeroase, am văzut acest lucru și în prima dezbatere cu uh, prima rundă de experți, am vorbit de ce s-a întâmplat recent, dar și despre ce s-ar putea să se întâmple pe viitor. A doua rundă va examina situația de la fața locului în ce privește impactul acțiunilor finanțate de către Uniunea Europeană prin uh, uh, foi, uh, noi instrumente financiare sau prin instrumente tradiționale. Deci, din perspectiva controlului de control bugetar, noi întotdeauna mm, ne-am gândit la probleme, la erori, la corupție, da, ni se face acest reproș, pentru că pe noi ne preocupă eficiența banilor cheltuiți în numele Uniunii Europene. Uh, ne interesează și eficiența, dacă banii cheltuiți cu adevărat duc la uh, rezultate și la un impact uh, la fața locului. Deci aceste două aspecte sunt foarte importante, eficiența și eficacitatea fondurilor europene. Uh, și deci uh, am dedicat o parte din acest seminar, uh, din această dupămasă, impactului fondurilor europene. Avem patru experți care ne vor prezenta poziția lor pe acest subiect. Domnul Masudu, ministrul de finanțe din Niger, Uh, doamna Bihari de la Concord, Concord Confederația pentru Cooperare uh, pentru Ajutor și Dezvoltare pentru ONG-uri, e un expert în domeniul migrației, așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Avem și pe domnul Iurec de la Consiliul Britanic, directorul uh, Uh, Biroului European uh, pentru rețeaua uh, de specialiști din domeniul dreptului pentru cooperarea pentru dezvoltare și domnul Bob Arnott, tot de la British, British Council, care este director de program pentru fondul fiduciar pentru operațiunile din Nigeria de Nord-Est. Nu o să citesc tot titlul. Ne bucurăm că experții ne onorează cu prezența și acum voi da cuvântul colegei și prietenei mele, Linda. Mulțumesc, Derek. Mulțumesc și condiții, uh, celorlalte comisii care ne-au ajutat să organizăm uh, această audiere. în legătură cu una dintre chestiunile cele mai presante din European astăzi. Uh, mă bucur că domnul ministru de finanțe din Niger se află astăzi aici. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu o parte dintre parlamentarii nigerieni. Chiar la Libe am avut o dezbatere în urmă cu două săptămâni e Comisia pentru Libertăți Civile, după vizita lui Claude Moraes, uh, președintele Comisiei Libe în Niger, și el ne-a făcut uh, o sinteză a acestei vizite. Uh, ne-a spus cum a constatat că se cheltuie fondul fiduciar pentru Niger. Nigerul beneficiază de acest fond, dar are, beneficiază și de o, un supliment din partea Fondului European pentru Dezvoltare în acest an. Am dorit să ne vorbiți mai ales despre foloasele acestor fonduri uh, în țara dumneavoastră. Uh, trebuie să fim uh, cinstiți unii cu alții, nu totdeauna iarba e verde, sunt probleme și ar fi bine să discutăm despre ele. Eu am fost recent în Uganda, Comisia noastră a mers în Uganda, s-a spus deja acest lucru luna trecută în mai și am constatat cum este cheltuit fondul fiduciar acolo. Uh, refugiații erau uh, mai degrabă în proporție de 92% femei și copii din Sudatul de Sud uh, care au trecut granița în Uganda. Nu am dat doar fonduri populației de refugiați, însă fondul fiduciar și alți actori Uh, sprijină toată populația din uh, zona respectivă pentru a depăși uh, problemele. Știți că populația locală simte că nu beneficiază de asistență și doar că populația refugiată e asistată. Și așa cum a spus un antevorbitor, sigur că știm că mă, situația din țările africane mm, e că în în pofida celor spuse în mass media, uh, țările africane găzduiesc refugiații Uganda, după Turcia primește numărul cel mai mare de refugiați din lume. E în același timp și una dintre țările cele mai sărace din lume. Mă interesează și perspectiva Concord, al cărui reprezentant este astăzi aici, care reprezintă uh, agențiile deci să ne prezentați punctul de vedere al ONG-urilor și după aceea vom da cuvântul uh, reprezentanților uh, de la British Council. Bob Arnott uh, a venit chiar din Nigeria. Ne va prezenta experiența sa. Asta ne dorim, de fapt. Uh, nu criticăm uh, funcționarii de la comisie, dar am dorit să ne spuneți ce funcționează și ce nu funcționează. Uh, dacă funcționează e bine, dacă nu atunci trebuie să schimbăm ceva. Știți că au fost și câteva programe care au fost criticate să se spun, s-a spus că banii nu ajung la cine trebuie și așa mai departe. Deci mi se pare foarte utor, util să vedem care sunt provocările pentru specialiști, pentru cei care se află la fața locului. Da, voi da cuvântul Acum dau cuvântul în primul rând domnului ministru Masudu din Niger. 8 până la 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că m-ați invitat la acest schimb pentru o chestiune îngrijorătoare pentru dumneavoastră și pentru noi în același timp, uh, problema migrației care amenință astăzi echilibrul uh, democratic din țările dumneavoastră. Deci e o preocupare majoră pentru dumneavoastră, dar este și pentru noi. Acum aș dori să spun uh, și, și nu e ușor, că și noi găzduim refugiați și repatriați în condițiile în care suntem o țară extrem de săracă. De exemplu, am primit 200.000 de refugiați după criza din Libia, 300.000 după criza creată de uh, Boko Haram uh, în Nigeria, lângă lacul din uh, Chad, și apoi 100.000 de refugiați din Mali la o populație de 20 de milioane de locuitori. Și încă o dată într-o țară extrem de săracă. Deci, această uh, problemă e o problemă reală și pentru noi, dar bineînțeles că dezbaterea de astăzi e îngrijorătoare pentru instituțiile dumneavoastră și am dorit să ne exprimăm solidaritatea față de felul în care trebuie să găsim o soluție. Pentru ca uh, soluția să fie întotdeauna umană, dar și democratică. Foarte pe scurt, Uh, vă prezint Nigerul. Geografia, situarea geografică, știu că nu o cunoașteți, dar cred că e bine să vă reamintesc câteva aspecte. Suntem o țară de tranzit. În nord-est, de exemplu, uh, suntem uh, vecini cu Libia. Suntem țara din sud-vestul Libiei. Avem o mie de kilometri de frontieră cu Algeria în nord. 800 de kilometri de frontieră cu Mali, cu uh, partea, deci în partea de nord-est a Nigerului. Iar în sud, 1500 de kilometri de frontieră cu Nigeria. Uh, aici intră și lacul Cead. Deci vă dați seama că suntem la uh, răscrucea unor uh, zone de criză deci, suntem o țară de tranzit, orașul Agadez, care este uh, la confluența acestui tranzit, se află în centrul problemei. Există o rază de 1000 de uh, kilometri pătrați. Deci între Agadez și frontiera uh, libiană și Agadez și frontiera cu Mali și cu Burkina uh, Faso avem uh, 1000 de kilometri. Deci avem așa un cerc de 1000 de kilometri. Vă dați seama uh, Uh, ce suprafață imensă avem de controlat în această uh, zonă. Deci avem de-a face cu aceste specificități geografice, spații imense pe care trebuie să le gestionăm pentru a controla uh, fluxul, mai bine fluxul migratoriu. Aș dori să vă reamintesc că Uh, avem de-a face cu o zonă fragilizată, bineînțeles, se vorbește tot mai mult despre problemele climatice, care însă au un uh, impact uh, și mai vizibil la noi. În urmă cu 20 de ani, de exemplu, aveam uh, cam un an de secetă la 10, apoi s-a schimbat, avem un an din 5 uh, secete și acum uh, din 2 în 2 ani avem de-a face cu un an de secetă. Iată cum criza climatică, schimbările climatice se traduc la noi, care bineînțeles fac ca să, să, populația să fie mai săracă și care uh, creează situații extrem de tensionate. În anii uh, 80-90 în aceste țări din vestul Africii, în regiunea Sahel, am avut uh, cooperarea cu uh, Fondul Monetar Internațional. Nu se vorbește foarte mult despre ele, dar care au fost uh, consecințe? Am, pun, am pus capăt cheltuielilor sociale și de securitate și consecința, de aceea am vorbit de anii 90, anii 20, ca anii pierduți pentru dezvoltare, au fost anii rosiți, pentru că statele au fost fragilizate, iar această fragilizare începe la periferia societății. Și de aceea, Uh, asistăm la un deficit uh, al puterii de stat și apoi am avut criza din Libia, prăbușirea statului libian, care a accelerat acest uh, proces. Deci, înrăutățirea securității din această zonă a Sahelului și care a creat și acest vid de putere. Deci, practic, nu mai avem posibilitatea să controlăm anumite teritorii din Libia. Motivele au fost uh, întemeiate, poate, pentru a crea această situație, dar ea are consecințe dificile, s-a metastazat în întreaga zonă. Acum, cu fragilizarea zonelor periferice, periferice, cu situația de securitate, am asistat la o schimbare treptată, deci odată cu uh, prăbușirea funcțiilor de control uh, ale statului, uh, Uh, am avut o scădere a activității economice. Am trecut uh, de la o activitate uh, normală. În regiunea Agades, de exemplu, turismul a fost activitatea principală. Datorită problemelor de securitate, turismul a dispărut și a fost înlocuit cu criminalitatea avem de-a face cu două tipuri de activități economice, traficul de droguri și în urma uh, slăbirii statelor de la periferie, dar și uh, traficul de migranți. Pentru că uh, statul libian, după cum spuneam, uh, s-a prăbușit, uh, deci uh, aceste activități uh, delictuale au înflorit iar populațiile din această zonă trăiesc, în mod direct sau indirect, uh, din acest trafic de stupefiante și de migranți. Deci, nu trebuie să vedem uh, doar uh, activități criminale rezituale, Nu, este vorba de activități predominante. Un, un, o, o, o treime din populație trăia înainte din turism și acum trăiește doar din aceste două tipuri de trafic. Deci, pentru noi, problema, bineînțeles că uh, încercăm să venim cu un răspuns uh, de securitate. Am uh, luat măsuri care au avut și rezultate, dar e vorba de un răspuns pe, pe termen scurt. Și chiar și pe termen scurt e greu să dai un răspuns, o să ai o reacție dificilă. Cum poți să controlezi uh, uh o mie de kilometri pătrați cu mijloace atât de limitate? Uh, Uh, ne bucurăm de asistența uh, Uniunii Europene pentru a putea controla acest uh, teritoriu. Avem forțe speciale, polițienești, dar până la urmă să, să nu uităm că e vorba de spații imense. Am obținut rezultate, am scăzut în mod considerabil fluxul de populații care tranzitează Nigerul, dar această scădere este insuficientă și mai ales nu este durabilă. Și apoi trebuie să mai răspundem la o întrebare fundamentală, respectiv cum putem să uh, avem o economie uh, legală în locul economiei clandestine. Deci, iată întrebarea uh, cea mai importantă. Și, bineînțeles, o altă întrebare conexă, având în vedere că cauza fundamentală o reprezintă dispariția sau slăbirea statelor, cum putem să reabilităm statele? Iată o a doua întrebare uh, importantă. Uh, prin uh, administrație, deci prin prezența administrației uh, în domeniul securității, de exemplu, dar și prin investiții în sănătate și în educație, alte funcțiile sociale ale unui stat. Văd că mi-a epuizat timpul, deci acum mă grăbesc. Deci trebuie să venim cu răspunsuri urgente și tot ce am făcut până acum ne-a permis să obținem o reacție urgentă, dar trebuie să ne gândim la reforma pe fond deci uh, care ne va permite să eradicăm uh, economia ilicită și să o înlocuim cu o economie normală și apoi să reabilităm uh, statul prin funcțiile sale sociale și de conducere. Și în acest sens e, nevo- e nevoie de resurse, dar nu sunt bani irosiți. Și de aceea considerăm că e foarte important să obținem sprijin bugetar în mod uh, permanent dar uh, e necesară și coordonarea acestor activități cu participarea statelor, pentru că dacă nu, statele își pierd legitimitatea. Iată foarte pe scurt uh, contribuția mea la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, ministru. Da, într-adevăr, ne-ați furnizat, într-adevăr, o prezentare foarte amănunțită Uh, vă mulțumim și pentru că ați schițat uh, această misiune imensă uh, legată de această regiune foarte mare și felul în care migrația, securitatea, toate acestea sunt chestiuni interconectate. Vă mulțumim pentru această vedere de ansamblu. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Fanny Bihari de la Concord. Nu știu pe cine reprezentați de la Concord, poate ne spuneți dumneavoastră. Good afternoon. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Este o onoare să mă aflu în fața dumneavoastră și să vorbesc uh, chiar după domnul Masudu. Sunt Fani Bihari, reprezint uh, o organizație asociată Concord, Uniunea Europeană este o comunitate bazată pe valori comune statutate în uh, tratatul de la Lisabona. Printre aceste valori se numără democrația, principiile drepturilor omului, principiul statului de drept, etc. Uh, mai mult decât atât, Carta drepturilor uh, fundamentale obligă statele semnatare să nu aplice un uh, tratament uh, inuman refugiaților. Uniunea Europeană este semnatară a Cartei drepturilor omului, prin urmare are o mulțime de responsabilități care decurg din aceasta. Prin intermediul finanțărilor, Uniunea Europeană se poate asigura că drepturile, uh, valorile sale sunt promovate și întărite în statele partener. Dar mai mult decât atât, Uniunea Europeană poate să se folosească de instrumentele de finanțare pentru a uh, exercita presiune asupra statelor terțe, uh, obligându-le pe acestea să se alinieze a așteptărilor sale. Ca urmare a crizei refugiaților din 2015, în Uniunea Europeană s-au uh, operat modificări în ceea ce privește instrumentele de finanțare. Adaptarea acestor Uh, noi, acestor instrumente par să pună sub semnul uh, sau pun într-un con de ur, umbră cooperarea pentru dezvoltare cu statele partener, cooperare care avea drept obiectiv combaterea uh, sărăciei. În acest sens v-aș da exemplul Fondului Fiduciar pentru Africa, dar mai există și alte exemple, spre deosebire de acesta, care nu sunt la fel de pozitive lipsa de parteneriat cu statele uh, partener, uh, neincluderea în discuție a societății civile din aceste state uh, partener uh, nu pot fi decât în detrimentul acțiunilor Uniunii Europene. Nu acesta poate să fie nu aceasta poate să fie calea pe viitor, în următorul CFM. Migrația va continua să fie un subiect pe agenda politică. Uh, considerarea sau uh, considerarea statelor terțe ca fiind partener, uh, ținerea uh, conștientizarea aportului pozitiv pe care refugiații îl pot avea, pot schimba politica Uniunii Europene. Din păcate însă, egoismele naționale par să fie la ordinea zilei Ei bine, nu așa putem îmbunătăți relațiile cu statele terțe, nu așa putem întări economiile state, statelor în curs de dezvoltare, nu așa putem controla migrația uh, spre Uniunea Europeană. Soluții uh, oarbe care uh, se bazează pe precedente reprobabile, precum acordul cu Turcia sau Libia, Uh, reprezintă un ajutor temporar, uh, punând într-un cont de umbră în același timp uh, principiile și valorile europene. Într-adevăr, există interesele naționale trebuie să fie luate în uh, considerare, dar într-o oarecare măsură trebuie să se ține cont de nevoile statelor parteneri de asemenea. Fondurile pot fi alocate returnărilor uh, voluntare atâta timp cât acestea sunt demne și umane. Pot să fie oferite pentru uh, reintegrare de asemenea, dar în același timp să nu uităm principiul nereturnării trebuie să fie respectat. Ajutorul pentru dezvoltare nu trebuie să fie folosit ca presiune. De asemenea, trebuie să tratăm cauzele mobilității umane, dar trebuie să înțelegem contextul, consultându-ne cu refugiații, cu persoanele strămutate, cu guvernele locale și naționale. Trebuie să se ține cont de nevoile copiilor, femeilor și a persoanelor vulnerabile și asta întotdeauna. Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească fondurile pentru a veni cu soluții durabile care să țină cont de sau să ajute în uh, tendințele demograf, uh, demografice, uh, în accesul la îngrijirile și asistența socială și în reformele administrative, printre altele. E clar că acestea trebuie să fie dezideratele urmărite de către sau prin intermediul uh, fondurilor uh, Uniunii Europene. Trebuie să se țină cont uh, mai apoi de nevoile persoanelor uh, strămutate, pentru că să recunoaște majoritatea dintre aceste persoane, din, dintre refugiații, vor rămâne pe teritoriul statelor bogate. Doar incluzând în discuții absolut tot, toți actorii locali și reprezentanți ai migranților, Uh, vom avea parte de integrarea pe care, pe care ne-o dorim. Uh, și în aceste direcții uh, pot merge banii europeni. De asemenea, cooperarea la nivel internațional trebuie să fie sprijinită prin fondurile europene. Parlamentul European, bineînțeles, are un rol important în verificarea bugetului și poate contribui la sporirea renumerului uh, Uniunii Europene în contextul actual global. Bine, acesta fiind contextul în care trăim, e important să luptăm pentru drepturile omului, pentru dezvoltarea durabilă. Uh, ne bazăm pe Uniunea Europeană să sprijine uh, societatea civilă în demersurile sale. Concord așteaptă să coopereze cu dumneavoastră pe marginea buget, detaliilor viitorului buget european. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la ultimii noștri doi invitați. Îl avem alături de noi pe domnul Criș Iurec, uh, directorul Biroului pentru Uniunea Europeană a British Council și îl avem uh, alături de noi și pe doctorul Bob Arnett, despre care vă spuneam că tocmai s-a întors din Nigeria. Nu știu cine începe, ba da, domnul Iure care are cuvântul. Uh, mulțumesc! Așadar, sunt reprezentantul British Council uh, uh, pentru instituțiile europene și vorbesc acum și în calitate de director al uh, rețelei uh, practicienilor pentru cooperare uh, și dezvoltare, de, cooperare pentru dezvoltare. Această rețea este o rețea informală, deci a 15 agenții europene de implementare și uh, Uh, ne vom bucura să avem în următoarele săptămâni un nou membru, Agenția de Resorte din Lituania. Obiectivul nostru este de a împărtăși uh, cunoștințe și expertiză, de a lansa dialog cu instituțiile în uh, cadrul dezvoltării, procesului de dezvoltare european pentru a-l face mai eficient. Ne bucurăm să putem participa la această audiere, audiere și suntem siguri la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificări suplimentare. Rețeaua noastră colaborează cu Comisia Europeană pentru a găsi modalități mai bune de implementare în scopul de a aduce o soluție europeană la problemele globale. Majoritatea membrilor uh, acestei rețele sunt uh, fonduri fiduciare care funcționează în diferite părți ale lumii deși au un uh, accent tematic diferit, au preocupări comune. De unde utilitatea acestei rețele? Modelul fondului fiduciar este un instrument important de îndeplinire a angajamentelor europene. În ceea ce privește transparența fondurilor fiduciare, rețeaua um, înțelege că la început uh, au existat într-adevăr posibilități de îmbunătățire a transparenței uh, cu privire la informații legate de fondurile fiduciare, de exemplu prin intermediul unui uh, site internet care să fie disponibil publicului. Uh, este un instrument catalizator pentru implicarea Uniunii Europene în gestionarea migrației și pentru a aduce, a face lumină asupra diferitelor grupuri țintă acționând în situații de urgență, dar în același timp și într-un mod structural, asigurându-se că aceste acest accent uh, poate fi transformat uh, în uh, programe de durată în speranța că poate de asemenea răspunde unor noi provocări pentru care nu există un cadru actual. De exemplu, coordonarea transregională, care nu este neapărat evidentă pentru celelalte programe. Um, avantajele acestei rețele uh, vin din um, răspunsul rapid, facilitat de un proces de luare a deciziilor uh, de asemenea rapid, potențialul pe care îl aduce o um, cooperare care maximizează capacitățile rețelelor și entităților existente care funcționează pe teren. De asemenea, permitem relevanța, atingerea relevanței pe teren și implicarea actorilor uh, relevanți de la fața locului. Fondurile fiduciare oferă de asemenea posibilitatea unor uh, cooperări și coordonări uh, uh, îmbunătățite cu um, țări donatoare cheie, cum este Elveția, de exemplu. În același timp, Înțelegem că există și provocări pentru funcționarea acestor uh, fonduri fiduciare care au fost uh, deja luate în considerare prin demersuri de asigurare a unei transparențe crescute uh, pe teren și prin recunoașterea necesității unei flexibilități crescute. Agențiile europene și-au îmbunătățit și procesele interne pentru a accelera demersul atunci când este nevoie de un răspuns la o situație de urgență, un răspuns rapid și Comisia Europeană este conștientă de necesitatea de a adapta uh, procedurile și obligațiile la realitățile de pe teren. Și voi da cuvântul acum lui Bob, care va continua pe aceste puncte. Mulțumesc! Am lucrat și am trăit, am trăit în Nigeria în ultimii 15 ani și uh, Uh, conduc uh, în prezent uh, proiectul Uniunii Europene privind fondurile fiduciare în trei state care sunt afectate de acțiunile grupării Boko Haram colaborând cu, trei, cu 13 mm, autorități statale locale. Sunt aici pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră privind acțiunea fondurilor fiduciare europene pe teren. Uh, în lumina chestiunilor ridicate, a problemelor ridicate de implementarea pe teren. S-a vorbit deja despre această problemă a flexibilității și adaptabilității. Mai ales într-un context fragil ca cel în care lucrăm noi. Flexibilitatea și adaptabilitatea trebuie să permită preluarea ocaziilor care, oportunităților care uh, se prezintă. De exemplu, din programul pe care îl conduc eu, uneori este absolut imposibil din punct de vedere fizic să ajungem în anumite locații, însă în același timp uh, este mai judicios să acționăm în alte zone uh, având în vedere circumstanțele de pe teren. Așadar, un program trebuie să aibă o dimensiune axată pe rezolvarea uh, problemelor și pe obținerea de rezultate eficiente în timp. De asemenea, avem nevoie și de o abordare mai puțin uh, um, opusă riscurilor, pentru că, într-adevăr, acționăm într-o, mm, într-un mediu supus riscurilor. Însă, avem nevoie de o abilitate, de o capacitate de a răspunde. Și ceea ce ne dorim de la autoritățile centrale este ca programele să fie facilitate și să nu fie excesiv controlate în stil polițienesc. pentru că capacitatea noastră de a acționa va fi întărită numai din acest, prin acest gen de demers. Și numai astfel vom putea să ne accelerăm activitățile. Și S-a vorbit despre ce fel de proiecte ar trebui să financeze fondurile fiduciare și despre procesele tranziționale despre faptul că nu ar trebui să răspundem numai la o situație de urgență, ci ar trebui să, să construim ceva care va merge mai departe. Și vă voi da un exemplu specific. Programul pe care îl avem în uh, Nord-Est, în cele trei state, am, uh, prin acest program am finanțat niște centre uh, care vin să răspundă Uh, problemelor concrete de violență de gen împotriva uh, femeilor, mai ales în uh, centrele pentru persoanele strămutate intern. În aceste centre oferim o acțiune, într-adevăr, o reacție de urgență, însă este ceva ce pune bazele unei structuri, unor structuri organizaționale și structuri de resurse. Deci, în același timp, uh, Um, construim niște ambiții pe termen lung prin care să aducem un răspuns pe termen lung la problema violenței de gen. Și această noțiune de intervenție uh, de tranziție este relevantă și în ceea ce privește utilizarea unor exemple de reușită Uh, sau acele situații în care uh, există acuzații că anumite programe care au reușit deja sunt apoi reambalate pentru a um, părea că se face ceva nou. Nu cred că este vorba despre asta. Într-adevăr, există lucruri care s-au făcut într-un anumit loc și care apoi se potrivesc pentru a fi implementate și într-un alt, într-o altă zonă. Și în al patrulea rând, aș vorbi despre necesitatea de a mm, înțelege contextul. În anumite zone, în anumite din zone în care intervenim, statul, statul federal uh, sau chiar uh, statul local în nord-est, autoritatea locală, lipsesc din relațiile pe care le construim cu comunitățile, cu structuri informale. Și poate că unora li se va părea o problemă, un obstacol, noi însă am spune exact contrariul, este o oportunitate pentru un uh, tip diferit de programe care să permită ca schimbarea să aibă loc exact acolo unde este nevoie, la nivelul comunității și prin intermediul structurilor informale pe care oamenii le-au creat singuri. Și cred că astfel reușim să dăm o voce uh, în cadrul comunităților celor mai marginalizate. Așadar, cred că îndeplinim o funcție uh, chiar utilă, chiar dacă nu lucrăm în mod necesar cu structurile oficiale ale statului. Și în al cincilea rând voi vorbi despre coordonare. S-a vorbit foarte mult de necesitatea de coordonare și din punct de vedere al celor care implementează, noi am spune că uh, nu ne putem aștepta ca uh, să existe o coordonare spontană, automată între diferitele uh, programe. Această coordonare trebuie să fie planificată trebuie să existe o discuție cu um, responsabilii de implementare mult uh, a priori pentru a vedea cum vor arăta programele și pentru a organiza activitatea acestor structuri de coordonare. Pentru că aceste, trebuie să evităm ca aceste exerciții de coordonare să devină ceva mm, pur mm, ornamental. Și în al șaselea rând, monitorizarea, evaluarea, tragerea de învățăminte și acea noțiune de Um, valoare obținută pentru banii oferiți. Sigur că avem o evaluare continuă, dar pentru a face asta ar trebui să avem um, o serie de instrumente de măsurare uh, care să arate modul în care utilizăm fondurile um, lunar uh, și care să permită apoi uh, sau să ofere uh, un ajutor în luarea deciziilor la un nivel uh, mult mai înalt. Cred că fondurile fiduciare au fost un instrument, sunt un instrument deosebit de util, nu înseamnă că sunt perfecte sau că funcționează perfect întotdeauna, dar reprezintă un punct de plecare, un mod uh, prin care să abordăm și acțiunile de urgență, dar și acțiunile pe termen lung. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, exemplu din practică. Este genul de lucruri pe care trebuie, de care avem nevoie, pentru că atunci când concepem programele pentru uh, noua perioadă, Sigur că ceea ce ne interesează este flexibilitatea. Și, cum spuneați și dumneavoastră, să nu ne mai concentrăm atât de mult pe riscuri, pe evitarea riscurilor, pentru că dacă vrem să facem doar lucruri sigure, nu înțelegem nevoile oamenilor de pe teren. Noi, Comisia de Dezvoltare, chiar ne dorim să sprijinim mai mult activitățile de teren și știu că avem reprezentanții Comisiei în public și știu că iau notă de aceste lucruri. Și avându-l aici pe ministrul uh, uh, din Niger, acum uh, două săptămâni am avut o reuniune privind aspectele migraționale în Niger și un membru al Parlamentului ne-a spus, ne-a vorbit despre femeile din Nigeria care erau victime ale Boko Haram și au s-au refugiat în Niger și ne-au vorbit despre situația deosebit dificilă a femeilor de acolo, despre frică, violență și despre importanța oamenilor ca dumneavoastră care lucrează pe teren. Știm că Nigerul se Uh, confruntă cu foarte multe provocări deja la nivelul său de țară și acum se adaugă și toate provocările aduse de refugiații din Nigeria. Și s-a vorbit foarte mult și despre căsătoriile între minori în Niger. Sunt multe aspecte pe care am putea să le uh, abordăm um, ascultând sigur și mărturiile celor care lucrează pe teren pentru a înțelege uh, dimensiunea acestor provocări și implicarea celor de pe teren în Niger și, în intermediul, și prin intermediul organizațiilor uh, uh, cum este organizația dumneavoastră. Domnule, ar fi dori să puneți o întrebare? Not. Da, cu mare plăcere, doamnă președinte. Uh, tot ce ne-au spus experții mi s-au părut foarte interesante, dar aș reveni la intervenția domnului ministru Mas- Masudu. Ne-a spus că avem de-a face cu această economie criminală Uh, care e organizată de către uh, um, acești infractori și că e nevoie de susținerea sau de reconstruirea structurilor de stat uh, pentru a pune capăt acestor activități ilicite. Domnule ministru, cum considerați că a avut efect acțiunile Europei în Africa în acest sens? Și aveți și recomandări, sugestii de făcut? pentru că știți că pregătim cadrul financiar multianual. Ines Ayala. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În ceea ce privește uh, declarațiile, uh, mai ales din partea Com Comisiei de Control Bugetar, uh, Întotdeauna ne confruntăm cu o problemă și uh, m-ar uh, interesa uh, să știu dacă a interveni și Niger. Avem de-a face cu contracte care au fost semnate pentru, deci, microcredite pentru comunități. și accesul la uh, microfinanțare, mai ales pentru cei care se află într-o situație de precaritate totală. BEI a semnat uh, foarte multe astfel de contracte. Sigur, uh, sumele nu sunt foarte mari, dar totuși sume, sume frumușele. Însă o parte din aceste contracte nu au fost niciodată onorate și uh, noi de la Comisia de Control Bugetar am criticat uh, mecanismul sau mecanismele uh, BEI care sunt concepute la nivel macro, iar când se pune problema uh, pune, lansarea acestor programe la scară mică pentru bei și pentru, uh, dar totuși importante pentru comunitatea respectivă, uh, programele respective nu au fost concretizate și aș dori să știu dacă experții au idei cum am putea să punem capăt acestei situații. Pentru că se pregătesc contractele, uh, ele sunt bune, sunt semnate, dar după aceea nu sunt executate. Și în al doilea rând, În uh, Africa de Nord, însă nu doar acolo, uh, ministrii sau uh, premierii, omologii noștri, cei cu care avem contacte politice, aceste persoane se plâng tot mai mult de faptul că Uniunea Europeană nu mai intervine, de exemplu, în școli și în spitale. și că ne uh, preocupă mai mult problemele precum cu guvernanța, valorile și așa mai departe. Uh, și nu uh, soarta oamenilor, viața de zi cu zi. Deci am fost criti- criticat pentru această atitudine. Și știm că există și uh, nou veniți care au probleme, pentru că, de exemplu, în Mauritania, în uh, porturi, uh, Uh, infrastructura a avut un uh, impact uh, extrem de negativ asupra mediului. Deci, aș dori să știu dacă am putea să facem ceva recomandări comisiei. Din păcate n-am putut participa la această audiere chiar de la început, dar există această critică Uh, datorită faptului că nu ne uh, preocupă partea materială. Sigur, și celelalte comisii care, uh, condiții care nu sunt neapărat materiale sunt importante, dar eu cred că ar trebui să ne axăm pe ambele dimensiuni. Uh, țările trebuie să fie pe picior de egalitate pentru a lua aceste decizii. Mai dorește cineva? Domnule Von, doriți să puneți o întrebare, dar mulțumesc uh, pentru prezentări. M-aș referi la cele spuse de Ines. Colegul uh, spunea că nu ar trebui să ne axăm atât de mult pe riscuri um, și să permită mai multă flexibilitate. Sunt de acord cu asta, dar uh, există colegi de la control bugetar care de fiecare dată uh, îl muștruluiesc pe președinte când uh, se spune că trebuie să fie mai multă flexibilitate și să nu ne axăm atât de mult pe riscuri. Credeți că au existat recent îmbunătățiri în ceea ce privește finanțarea dacă fondurile au fost uh, puse la dispoziție mai repede, considerați că avem uh, o valoare adăugată generată de către fondurile europene. Puteți demonstra acest lucru uh, sau ați putut constata acest lucru în activitatea dumneavoastră și colegii și-ar dori să primim asigurări în ceea ce privește răspunderea financiară. Se poate vorbi despre răspundere financiară sau pur și simplu nu există? Colegii de la control bugetar pun adesea astfel de întrebări și vi le transmit și dumneavoastră. Da, e greu pentru cei de la Bruxelles să își imagineze provocările de la fața locului și ce se face cu adevărat uh, pe teren. Uh, o să dăm cuvântul domnului ministru pentru că i-a fost adresată direct o întrebare de către domnul Artui în legătură cu percepția sa legată de programele europene și după aceea vă mai uh, vă dau, vă dau cuvântul. Deci, domnule ministru, aveți cuvântul pentru a răspunde la această întrebare și eventuale concluzii. Vorbeam înainte despre această economie ilicită care a înlocuit uh, economia reală în urma uh, fragilizării periferiei țării, mai ales din nordul țării, din mai multe motive am explicat uh, motivele legate de schimbările climatice, dar și având în vedere situația de securitate care s-a înrăutățit și în Libia. Și apoi uh, prima generație a programului cu femei din anii 90, care uh, au făcut ca statul să nu mai facă investiții în sănătate, în serviciile publice, în educație, Uh, în serviciile de securitate. Deci, uh, statul s-a retras uh, și mai ales zonele periferice s-au fragilizat și întreaga regiune a avut de pierdut. Aveam zone în care economia de zarzavaturi era foarte importantă, dar și turismul Uh, era Paridacaur, de exemplu, acest, uh, uh, acest raliu care traversa această zonă care a dispărut, apoi zboruri charter între Paris și Agadez și așa mai departe. Turismul mergea foarte bine, dar dintr-o dată totul a dispărut. Însă știți că naturii nu-i place vidul. Deci, pe măsură ce au scăzut investițiile statului și intervenția statului, Uh, cineva uh, a umplut acest gol. La început a fost traficul uh, cu țigări și după ce a treptat s-a instalat traficul cu stupefiante și apoi după stabili, după prăbușirea statului din Libia, indiferent de motive, avem de-a face cu traficul cu ființe umane, de migranți. Și s-a creat o adevărată activitate, un țesut economic, ca să spunem așa, care funcționa. Deci, cum putem să combatem aceste fenomene? putem menționa ce am făcut uh, împreună cu Uniunea Europeană. Am avut reacții uh, pe planul securității, reacții imediate. Am avut acest uh, plan de urgență cu fondul fiduciar. 253 de milioane de euro au fost, uh, de fapt a fost valoarea contractelor semnate, însă foarte puține au fost executate. Am avut unele care au fost uh, derulate, unele au fost uh, executate rapid. În alta autoritate pentru pace din țară a avut un program de succes. Celelalte programe ori sunt în curs, ori nu au fost încă demarate, pur și simplu pentru că e vorba de proceduri greoaie, ori e nevoie de o reacție rapidă, urgentă, pentru ca oamenii uh, să uh, poată să ajungă la o soluție durabilă. Deci ne lipsește rapiditatea, flexibilitatea. Totul a fost uh, încredințat agențiilor de executare uh, care nu uh, fac parte din guvern și uh, fără uh, o consultare, fără o uh, dezbatere legată de programe. Deci de aia spun eu că trebuie să reabilităm statul, trebuie să avem instrumente de sprijin bugetar. Uh, și uh, aici avem uh, o perspectivă pe termen lung și prin investiții în serviciile publice. Trebuie ca oamenii să constate că serviciile publice s-au întors din nou și apoi să avem și posibilitatea să lansăm programe durabile cu statele și colectivitățile ca protagoniști. Pentru că dacă nu, dacă doar ONG-urile străine care vin, oamenii au impresia că se face tot timpul umanitară, muncă umanitară și că sunt într-o situație de precaritate, dar trebuie o uh, legătură directă cu dezvoltarea. Și uh, actorul principal în țările noastre acum, înainte ca uh, mediul privat să intervină, trebuie să fie statul. Asta voiam eu să spun. Deci trebuie ca statul să își recâștige legitimitatea, pentru că, dacă nu, pentru că uh, retragerea sa de pe scena publică a creat acest vid unde s-a instalat economia uh, frauduloasă. Uh, da, o reacție la răspunsul dumneavoastră. Când vorbim despre această economie ilicită, aceasta beneficiază de finanțare. De unde vin banii? cum uh, migranții uh, fac față acestor uh, răscumpărări ale călăuzelor. E vorba de călăuze, da. Dar cine plătește, spune domnul Artui? Cine plătește? La început, cei care au bani. Traficanții de droguri au banii în regiune deocamdată, deci traficanții de stupefiante au bani și controlează economia din această zonă care vine din America de Sud și care trece prin Sahel și care ajunge în Europa. Asta este marea criminalitate. Cea legată de traficul cu migranți este o criminalitate conexă, secundară. Și de aceea noi, la conferința de la Valeta, am prezentat un program care a fost considerat uh, foarte ambițios, de mai puțin de un miliard de euro am redus am ajuns la 370, 314 uh, uh, de milioane de euro. Avem uh, o lacună de finanțare de uh, 80 de milioane care trebuie să fie finanțată, dar în orice caz nu avem cum să uh, facem față tuturor celor care vin din aceste acțiuni ilicite. Domnul Artui, cei care uh, migrează. Ei plătesc, da, ei plătesc, familiile, migranții vin cu bani. Și la Gadez plătesc, plătesc și în Libia, la Sebra și așa mai departe. De unde au banii acești migranți? Ca să îi plătească pe infractori. În țările de origine, încă o dată, noi suntem o țară de tranziție, dar în țările de origine familiile pun mână de la mână și cotizează acest trafic. E vorba de migranții care ajung în Europa și se creează aceste rețele. Uh, după ce uh, lucrează la negru aici, rambursează creditele. Deci, uh, iată, e un sistem foarte organizat, dar călăuzele iau totuși o cotă parte. Cei din Nigeria, după aceea cei din Libia și așa mai departe. Toată lumea știe cum stau lucrurile. Dar, în orice caz, e vorba de o activitate secundară legată de traficul de stupefiante. Domnul Artui. Migrații n-au bani cu ei. Nu, nu sunt uh, filiere bancare, nu, au bani uh, pe șin cu ei. Sunt foarte multe reportaje chiar la televizor, dacă vă uitați. E vorba de bani lichizi, dar și asta este o problemă pentru economia uh, țării. Gândiți-vă la o țară ca uh, Niger. Rata de uh, activitate bancară este de 6% și aici răspund întrebării doamnei. Ca să există uh, microcredite, trebuie să avem și microfinanțe, pentru că problema noastră uh, principală și și pentru a combate uh, reinjectarea acestor uh, fluxuri în circuitul bancar, deci trebuie să uh, Uh, combatem circulația banilor în lichid, în natură. Și deci trebuie să ne asigurăm că avem o rețea bancară performantă. Uh, e ușor deocamdată să reciclezi, pentru că totul se plătește în bani acum. Și de aceea, doamna, am înțeles uh, sugestia dumneavoastră și știu că BI are acorduri cu anumite bănci pentru a sprijini microfinanța, finanțarea, dar n-a funcționat pentru că nu avem organizarea necesară. Am, discu- am discutat cu cei de la BEI uh, pentru ca ei să se implice într-o strategie comună. Vom organiza și o conferință la NIAME pentru ca cei care doresc să sprijine uh, strategia noastră de microfinanțare să poată să o facă. Uh, pentru că doar astfel putem combate sărăcia și apoi uh, putem combate și economia ilicită reciclarea uh, banilor murdari în circuitul bancar? Iată ce vă pot uh, răspunde la această întrebare. Mulțumesc. Am vorbit poate prea mult. Ați răspuns la întrebările pe care vi le-am pus. Uh, au fost răspunsuri la obiect. Asta așteptam de la dumneavoastră, domnule ministru. Nu trebuie să vă scuzați. Bob, pentru a răspunde la întrebările adresate. Aș vrea să răspund uh, mai întâi de toate la întrebarea de unde au bani migranții. Haideți să nu uităm că la granița Nigerului există o uh, criză cauzată de Boko Haram. Dar cu toate acestea, în uh, Uh, Niger ajung oameni nu din Nigeria, ci din state din sud, acolo unde oamenii au mai mulți bani, refugiații sau cei care aspiră la, la acest uh, statut, se, ocupă, se, se folosesc de banii uh, rudelor pentru a ajunge în Niger, de unde merg mai departe spre Europa, unde speră să câștige suficienți bani pentru a-și rambursa creditele astfel obțin susținută. Deci nu trebuie să încurcăm uh, statele din, uh, din Africa. După aceea ar mai exista o întrebare la care vreau să răspund. Una legată la, de flexibilitatea. Pentru uh, asistența tehnică există fonduri, dar nu neapărat uh, uh, pentru proiecte uh, pentru infrastructură. Ei, uh, să zicem că um, omologii din uh, Niger vin la noi și ne spun că vor să-i ajutăm pentru a construi un uh, tribunal pentru familii care să se ocupe de dreptul uh, familiilor. Ei, noi le spunem, da, putem să vă finanțăm, dar putem să finanțăm doar, uh, nu știu, uh, instalațiile necesare, dar nu putem să oferim finanțare pentru ceea ce se numește infrastructură, adică, spre exemplu, acoperișul pe clădire. Deci, iată, această flexibilitate <laughs> nu, nu există neapărat. După aceea, microcreditele. Îmi dau seama că adeseori acordurile sunt uh, Uh, semnate cu uh, omologii nepotriviți. Nu se uh, discută cu părțile direct interesate înainte de a se semna aceste acorduri de microcredite și tocmai de aceea beneficiarii nu vor exista, dar ai, putea uh, discuta în calitate de Uniune Europeană cu uh, omologii din străinătate pentru a vedea în ce măsură microcreditele chiar ajung la beneficiarii uh, simpli, individuali. După aceea, se punea o întrebare legată de securitatea pe care o putem garanta pentru uh, flexibilitatea financiară. S-a pus o întrebare legată de uh, în ce măsură putem garanta faptul că fondurile sunt corect folosite. Majoritatea dintre agențiile noastre au structuri financiare foarte solide. În momentul în care colaborăm cu partenerii din Nigeria, spre exemplu, nu dăm bani, o grămadă de bani în primele săptămâni, ci optăm pentru tranșe, finanțăm în funcție de uh, obiectivele atinse, deci suntem foarte, foarte atin- atenți. Uh, dăm greș uneori, da, dar cred că obținem rezultatele scontate în peste 90% din cazuri. Deci dacă nu ne asumăm riscurile acestea, mă tem că putem sta pe o oală de bani fără a putea ajuta neapărat la dezvoltare. Și după aceea încă un uh, subiect pe care vreau să-l pun în discuție. Uh, Uh, era vorba despre stat. Într-adevăr, uh, e o chestiune contextuală până la urmă. Nord-estul uh, Nigeriei este un uh, exemplu potrivit uh, în acest context. Ei bine, în această zonă e clar că nu colaborând cu statul care e decredibilizat la nivelul populației locale, trebuie să cooperezi. Dacă există însă regiuni în care există o legitimitate a autorităților naționale, da, atunci colaborează cu autoritățile naționale. Important e însă să fim flexibili, să ținem cont de condițiile și circumstanțele diferite dădeați exemplu instanțelor. Spuneați că nu puteți finanța infrastructura. Mă uit la, la comisie. Nu știu dacă mai sunt experți uh, prezenți, dar uh, poate primim altă dată răspunsul. Uh, Uh, cine decide uh, că, da, asistența tehnică e eligibilă, dar infrastructura nu este eligibilă? Cine decide? Decidem la Bruxelles sau delegațiile decid? Uh, asta pentru că și spun asta și uh, domnului ministru, tocmai începem discuția cu privire la noua generație de fonduri europene. Dacă există probleme tehnice, bineînțeles că trebuie să le cunoaștem pentru a le putea rezolva. Și iată, avem uh, șansa acum de a conștientiza ce funcționează și ce nu funcționează. În ceea ce privește asistența bugetară, există scepticism, în special la Comisia uh, Cont, legat de acest uh, instrument. Uh, dar să recunoaștem, instrumentul acesta funcționează în anumite state, în altele însă nu, deci trebuie să ținem cont până la urmă de flexibilități. Nu știu dacă avem experte la comisii care să ne explic ce, cum anume funcționează aceste fonduri fiduciare, ce finanțăm, ce nu, fun- uh, ce nu fin- finanțăm. Într-o lume ideală, toate instrumentele ar converge, dar, din păcate, trăim într-o lume reală și toate instrumentele merg uh, în propria sa, pe propria sa linie, fără să fie coordonate neapărat. Dacă mai dorește cineva să adauge ceva, doamna Bahari, Bihari? Voi reacționa rapid pentru că Cred că s-au spus multe lucruri foarte interesante de la fața locului de către domnul uh, ministru, dar să nu uităm că există și analize care uh, dovedesc că fondurile fiduciare europene nu oferă alternative uh, pentru Uh, localnici și mă tem că rutele traficanților nu sunt distruse, ci pur și simplu au devenit mai scumpe. Fondurile acestea și programele finanțate nu combat neapărat traficul de ființe umane și tocmai de aceea noi considerăm că uh, trebuie să fie finanțată dezvoltarea, uh, respectiv combaterea sărăciei și dacă vorbim despre migrație, trebuie să înțelegem faptul că migrația este parte integrantă a vieții uh, cotidiene, tocmai de aceea trebuie să oferim căi legale de, de migrație, avem nevoie de forță de muncă și avem spațiu pentru uh, migranți, de asemenea trebuie să ne asigurăm că oamenii nu devin victime ale traficului de ființe umane sau a sclaviei în Libia, ci că pot ajunge merge prin intermediul unor vize umanitare pe teritoriul Uniunii Europene și în momentul de față Comisia Libe discută despre aceste vize. De asemenea, statele membre trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor în ceea ce privește tratarea migranților și tratarea celor care beneficiază de protecție legală. E nevoie de căi legale de migrație atât pentru refugiați cât și pentru migranți și vă mulțumesc că mi ați dat cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Von pentru a încheia, da- a încheia această ședință. Intervenție pe mi, uh, microfon. Vreau să mulțumesc la rândul uh, meu secretariatului celor patru comisii care au, au sau secretariatelor care au uh, organizat această ședință de astăzi. Le mulțumesc colegilor care au participat. Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezență, le mulțumim și experților, bineînțeles. E important să auzim uh, ce se întâmplă într-adevăr la fața locului. Uh, e drept că lucrăm aici și poate că nu suntem oarecum detașați de situația de la fața locului, dar uh, Uh, important e că ne-am dat seama de importanța acestor informații. Uh, s-a spus deja că în următoarea, următoarea perioadă vom discuta de, uh, viitorul CFM și cu siguranță temele puse în discuție astăzi vor fi foarte importante pentru noi. Vom discuta și programele, deci cu câte, cât mai multe reuniuni de genul acesta vom organiza, cu atât mai multe vom învăța noi, eurodeputații, și cu cât învățăm mai mult, cu atât uh, pro, programele viitoare vor fi mai mai uh, eficiente. Vă mulțumesc foarte mult, am învățat multe de la dumneavoastră, vom uh, am luat notă de cele spuse de dumneavoastră și cu siguranță vom uh, folosi aceste informații în discuțiile noastre viitoare. Mulțumim, ședința se suspendă. Le mulțumim însă invitațiilor, bineînțeles. Mulțumim!